Uh, Dragi colegi, vă rog frumos să luați loc. So we begin with the adoption of the agenda. Începem cu adoptarea ordinii de zi. Dacă nu sunt obiecții, ordinea de zi este considerată adoptată. Ar fi de mai mare ajutor dacă ați, uh, v-ați dat seama că a început întâlnirea. Deci nu sunt obiecții, ordinea de zi este adoptată avem uh, regim lingvistic complet cu excepția danezei, a croatei, a maltezei și a irlandezei, recomandările coordonatorilor, numirea raportorilor pentru um, raportul Eurojust. Președintele a fost numit pentru propunerea de mm, act de implementare a Consiliului în ceea ce privește cooperarea judiciară, Uh, între Eurojust și regatul Danemarcei. Comisia este de acord cu recomandările coordonatorilor? Da, se consideră că recomandarea coordonatorilor este adoptată. Ajungem la cel de-al doilea punct, uh, vizele și Brexit. Uh, la întâlnirea de pe 1 aprilie, coordonatorii l-au numit pe Sergei Stanishev de la grupul S și de drept raportor în ceea ce privește dosarul UK Brexit vize această hotărâre a fost luată pe 1 aprilie după amiază. Grupul EFDD a contestat hotărârea coordonatorilor de a schimba raportorul pentru acest dosar și a cerut ca această hotărâre să fie supusă la votul comisiei, vot prin apel nominal. Deci este exact votul pe care îl vom avea acum. Votul are loc potrivit uh, regulii 205. Uh, solicitarea de vot prin apel nominal trebuie să fie sprijinită de 12 membri care sunt cei 12 membri care sprijină votul prin apel nominal? Vă rog frumos să vă ridicați uh, ca să vă putem număra sau mă ridicați mâna, cum doriți. Repet întrebarea, spune președintele. Grupul EFDD a făcut o solicitare de vot prin apel nominal, dar trebuie sprijinul la cel puțin 12 membri da, ca să putem să avem acest vot. Deci vă rog frumos să ridicați sau să ridicați mâna și am tot discutat, ajunge acum. Okay. Secretariatul îmi cere să repet întrebarea. Deci, solicitare de vot prin apel nominal de către grupul FDD potrivit uh, articolului 205, pragul pentru votul prin apel nominal. Mă ascultați sau nu? Președintele repetă, avem nevoie de cel puțin 12 membri potrivit regulii 208. Dacă vreți, avem un vot prin apel nominal, așa cum a cerut grupul FDD. Vă rog frumos să indicați ridicând mâna sau ridicându-vă în picioare acest sprijin. Acum trebuie să vă manifestați. Sunt fix 12 membri, deci trecem la vot. Votul este după cum urmează. Deci vot electronic, vot prin apel nominal. Dacă sunteți pentru recomandările coordonatorilor și anume schimbarea raportorului, votați pentru. Dacă sunteți împotriva hotărârii coordonatorilor, adică vă rog frumos să faceți niște în sală. Deci dacă sunteți împotriva recomandării coordonatorilor, deci să nu se modifice raportorul, votați împotrivă sau vă puteți abține. Repet, dacă sunteți pentru recomandarea coordonatorilor, deci modificarea raportorului, votați pentru. Dacă sunteți uh, împotriva hotărârii coordonatorilor, votați împotrivă. Și vă puteți abține de asemenea. Acum să deschizi votul, vot electronic. Uh, uh, avem trei voturi, uh, trei persoane în plus de la S&D. Nu, mai bine facem altfel. <clears throat> Vă rog să mă ascultați. Acum avem trei persoane în plus de la S&D. și acum avem patru persoane în plus de la uh, PPE și tot patru în plus de la S&D. Vedeți ce surpriză! Puteți uh, să vă voluntariați să scoateți cartela de vot din consolă. Avem în continuare un vot uh, surnumerar de la S și D. Votul e în continuare deschis până când avem cifrele corecte. Deci S și D în continuare plus 1. Acum plus 3. Se răutățește situația. Știți că puteam să stăm aici toată ziua dacă aveți de gând. Avem în continuare un vot prea mult de la socialiști și democrați. Gata, nu mai atingeți nimic. Votul s-a închis. And that's, um, 29, votes in favor. 29 de voturi pentru, 16 împotrivă și 3 abțineri. Trecem la următorul vot, punctul 3, și anume votul asupra acordului. Înainte de a trece la acest vot, raportorul dorește să ia cuvântul, vă rog. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Sigur că vreau să iau cuvântul pentru că este o situație deosebit de neobișnuită pentru comisia noastră și aș dori să vă informez că am primit această misiune alter la ora 4 din partea coordonatorilor ca și vicepreședinte al comisiei noastre și pot să vă spun după ce uh, am făcut o rundă de trialoguri cu Consiliul și cu Comisia, că nu e vorba despre raportor. Nu a existat disponibilitate din partea Consiliului la niciun fel de compromis. În momentul în care am primit această misiune cu bună credință, am încercat să formulez un al patrulea compromis nou din partea comisiei noastre, pentru că atitudinea noastră a fost mereu una constructivă și noi ne-am căutat spiritul compromisului și al cooperării europene. Și, de fapt, ne-am bazat și pe o decizie CEJ din 2017, care, din câte am înțeles eu, și mulțumesc pentru sprijin și expertiză secretariatului nostru, deci, din câte am înțeles eu, în baza acesteia puteam uh, să tratăm chestiunea sensibilă a Gibraltarului. Mulțumesc și raportorilor din umbră pentru susținere și înțelegere, căci Înainte de acest ultim al șaselea trialog a trebuit să ne reîntâlnim ca să găsim un numitor comun și să știm uh, cu ce să ne prezentăm în fața Consiliului. Este important să arătăm că comisia noastră caută o soluție. Dar, după această reuniune, pot să vă spun că președintele nostru, Claude Moraes, a condus niște negocieri excelente în primele cinci runde. A făcut ce a știut el mai bine, a lansat trei propuneri diferite de compromis, a mea a fost cea de-a patra, dar iată, nu a fost nici un pic de disponibilitate din partea Consiliului, indiferent ce făceam noi. Deci asta este doar o notă informativă pentru dumneavoastră, dar mai sunt alte două lucruri. Mai întâi, o realitate a vieții, este faptul că se apropie 12 aprilie și soarta a milioane de cetățeni britanici și soarta mult mai multe milioane de cetățeni europeni și posibilitatea acestora de a călători fără viză este în mâinile noastre. În al doilea rând, e și răspunderea. Pentru că strategia Consiliului la negociere a fost o strategie de confruntare. Practic uh, a așteptat ca noi să plecăm capul, dar asta nu este în spiritul cooperării europene. Și nu vă spun cu inima ușoară, trebuie să susținem acest raport pentru că avem o răspundere care merge dincolo de jocul acesta de a da vina pe una dintre instituții. Noi pe ei, ei pe noi, sau să ne arătăm cu degetul unii pe alții, să arătăm cine a ieșuat. Cetățenii britanici, cetățenii europeni, Uh, nu pot să piardă, e vorba de a călători fără vize. Îmi pare rău, îmi cer scuze și vă mulțumesc. Nu mă așteptam la un discurs. Uh, e, cum a spus dumneavoastră, Consiliul a fost destul de intransigent. De fapt, erau mai multe date ale problemei decât uh, ați menționat dumneavoastră, domnule Stanișev. Însă nu vreau să mai întârziem această reuniune. Din păcate, însă, acest discurs a lansat mai multe puncte de procedură. Nici nu știu cum să procedăm. Să luăm puncte de procedură care oricum nu sunt puncte de procedură, sunt doar niște intervenții. Dar, din păcate, din cauza că raportorul a făcut un discurs, acum au apărut alte discursuri și, din păcate, va trebui probabil să le dăm ascultare. Știți, nu e un moment bun să mă confruntați, că s-ar putea să vă treziți și cu un discurs de al meu. Da, așa este și sunt președinte. Îmi pare rău. Deci nimeni de la alte comisii nu vine să conducă această comisie. Vă rog frumos, răbdare și calm. Sunt puncte de procedură din partea membrilor. Puteți să tot dați din cap cât vreți, mai ales uh, cei care nu sunt foarte în temă, dar sunt puncte de procedură care vin din partea membrilor de plin libe și deci, dacă ei doresc să vorbească, atunci trebuie să o poată face, deci trebuie să aveți răbdare. Mai întâi, doamna Intveld, punct de procedură. Foarte pe scurt, domnule președinte, da, mă bucur că îmi permiteți să vorbesc. Chiar simt nevoia să-mi exprim părerea înainte de vot și, în al doilea rând, vreau să-i mulțumesc noului raportor pentru cuvinte. Cred că a redat corect situația. Voi vota pentru raport din motivele enunțate de raportor, dar felul în care Consiliul a gestionat dosarul, felul în care s-a comportat cu Parlamentul îmi lasă un gust amar. Domnul Zelstra. Mulțumesc, domnule președinte. De fapt, eu chiar am un punct de procedură. Ministrul olandez care răspunde de aceste negocieri a fost uh, audiat ieri în Parlamentul Țărilor de Jos despre de ce Olanda a susținut asta, așa cum uh, a susținut Consiliul la șase reuniuni. Și el a spus că nu, n-a susținut asta, a spus că a păstrat tăcerea. Am înțeles că textul a fost adaptat, ceea ce nu este adevărat. A fost întrebat uh, care era textul adaptat, el a redat, a citit exact prima propunere și a spus că e vorba de jurisprudența CEJ, ceea ce nu era cazul, pentru că era pur și simplu ultima propunere. Deci ori ministrul țărilor uh, de jos era dezinformat sau nu, sau cu siguranță noi am fost dezinformați. Eu cred că Consiliul n-a negociat de bună credință, a reprezentat prost propunerea uh, Consiliului în timpul celor șase reuniuni cu noi și aș recomanda ca oamenii să nu uite asta în momentul în care votează. Eu unul nu voi uita. Doamna Reid, în baza regulii 206, ia cuvântul, la fel și domnul Carver. Vă rog. Domnule președinte, Decizia de a înlătura de pe acest raport un eurodeputat uh, britanic pentru că refuză să accepte Gibraltarul ca și colonie a Regatului Unit este o chestiune complet inacceptabilă și nejustificată. Exact cum spunea Claude Moraes, Gibraltar este declarat teritoriu uh, al Regatului Unit și, prin urmare, trebuie respectată legislația britanică. Este un teritoriu care este listat ca fiind unul care nu se autoguvernează și ar trebui să vă fie rușine că ați permis ca acest raport să fie deturnat de către guvernul spaniol. Să nu uităm că acest raport a fost adoptat în unanimitate la comisie, inclusiv de către eurodeputații spanioli, fără niciun mandat de a pune semnul întrebării suveranitatea Gibraltarului. De asemenea, trag un semnal de alarmă că în urmă cu 52 de ani exact, 99% din populația Gibraltarului a votat pentru a rămâne un uh, teritoriu îndepărtat al Regatului Unit. Și acest rezultat a fost confirmat și în 2002 printr-un referendum de suveranitate din Gibraltar. Sunt unul din cei șase eurodeputați care a votat uh, și care a asistat la cea de-a... Mă cer scuze, nu putem interpreta pentru că președintele întrerupe și nu se mai aude nimic. Prin urmare, vorbitoarea insistă, ne pare rău. E vorba de o decizie politică a coordonatorilor. Domnule Carver. Pe scurt, domnule președinte, raportorul a vorbit despre realitățile vieții și este una pe care n-a menționat-o, și anume că urmează alegeri generale în Spania în curând. Și, de fapt, despre ce vorbim noi aici este politică internă spaniolă. Deci, ideea Uh, Uniunii Europene unită în diversitate se ara- este tocmai negată în această comisie. Mulțumesc. Mai este altcineva? Trecem la vot, dacă nu. some discussion still taking place. I, I would really uh, request that you don't do that because if we want to open up a Am să vă rog să nu uh, continuați cu discuțiile. Uh, ne lipsesc uh, niște membri mai raționali din uh, comisia noastră. Uh, cred că ar trebui să vă bucurați că nu am să vin cu contraargumentele, să vă vorbesc despre integritatea acestei comisii, despre uh, integritatea Parlamentului și despre comportamentul Consiliului față de Parlament. Deci vă rog, fără um, mormăiel, fără microfon, să trecem la vot. S-a deschis votul. Okay, so it's the same circus, EPP plus. Același circ, PPE-ul, trei voturi în plus. Vă rog frumos, scoateți-vă cartelele de vot. Două în plus de la PP, două în plus de la socialiști. Un singur vot în plus de la... Um, o singură cartelă de vot în plus de la socialiști. Bun, e în regulă acum, s-a închis vocul și 38 pentru, 8 împotrivă și 3 abțineri. Cu aceasta am încheiat votul. Următoarea reuniune pe 8 aprilie. Mulțumesc tuturor!